se cuvine și să participe la viața socială, economică și politică și sigur să fie și împlinite în viața de familie. Mulțumesc, astfel se încheie această dezbatere. Vă asigur că am fost privilegiat să prezidez această dezbatere, nu numai pentru că au participat foarte mulți colegi, ci și pentru că a fost clar de la începutul dezbaterii și până la sfârșit că uh, a fost foarte interesant pentru că toți deputații au fost prezenți în sală de la început până la sfârșit, ceea ce se întâmplă foarte rar. Ați, am putea spune că așa ar trebui să fie normal pentru deputați. E mai bine așa decât să vină fiecare să-și țină discursul și apoi să plece. Iată că această seară a fost o ocazie specială în Parlamentul European. Mulțumesc tuturor foarte mult. Votul va avea loc mâine la prânz. Și următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Eck privind programul comun de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică. În calitate de raportor, are cuvântul doamna Eck. 4 minute. Herr talman! Kommissionär, representanter för det spanska ordförandeskapet, eh, ärade kollegor. Mulțumesc. Stimați deputați, stimați reprezentanți ai Consiliului, ai Comisiei, 150 de ani, într-o 150 de ani, Marea Baltică s-a transformat de la un Uh, mediu în care era deloc problematic din punct de vedere ambiental, acum avem uh, de-a face cu un mediu extrem de poluat. Prin urmare, situația din Marea Baltică este una dezastroasă, în ciuda progreselor efectuate în anii 90. Uh, pe când, uh, iată, au fost înregistrate situații mult mai bune, acum Um, Marea Baltică conține metale grele într-o cantitate foarte mare. Discutăm aici despre o situație extrem de problematică, astfel încât s-a ajuns la situația în care algele din Marea Baltică sunt mereu de văzut la suprafață. Dacă acest lucru se întâmplă, dacă te duci cu barca pe Marea Baltică și la un moment dat te confrun, confrunți cu un covor uh, gros de un metru de uh, alge și acest lucru este cu atât mai problematic cu cât lumea merge să facă și baie acolo. Deci aceasta este situația acum în ceea ce este Marea Baltică. Așadar, este absolut necesar să ne îmbunătățim cu cunoștințe în ceea ce privește Marea Baltică. Ecosistemele de acolo sunt extrem de complexe și pentru a le înțelege avem nevoie de o cooperare transfrontalieră între diferitele institute de cercetare. Există, desigur, o activitate intensă de cercetare astăzi, dar acest lucru nu este suficient pentru că colaborarea lipsește. Pentru a schimba asta, venim cu această propunere. Discutăm despre propunerea bonus este vorba despre proiectul Bonus, un proiect de cercetare comună, uh, proiect la care, de care sunt vizate în principal statele riverane Mării Baltice cu implicarea Rusiei. Bonus reprezintă un plan strategic cu un uh, um, proiect, un plan foarte clar. Discutăm despre implicarea 500 de cercetători din statele riverane și Uh, discutăm despre o investiție de un miliard de coroane suedeze în acest proiect. 85 de milioane de persoane locuiesc în jurul Mării Baltice și economia acestor țări la anumite nivele este dependentă de Marea Baltică. Deci dacă Marea Baltică este poluată, dacă acolo sunt deversate deșeuri, atunci acest fapt are o urmare um, pentru toți. Deocamdată însă există uh, mult prea puțină coordonare la nivelul cooperării și totul se concentrează pe o abordare națională mai degrabă. Programul cadru de cercetare trebuie să determine statele membre ca pentru prima dată să vină cu un program strategic comun, cu un nucleu comun. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la elaborarea acestui raport, mulțumesc colegilor de la președinția spaniolă, Comisiei, pentru că, iată, mulțumită sprijinului lor, a luat naștere acest raport în formula sa actuală. Este vorba așadar despre o abordare durabilă a utilizării resurselor europene. Marea Baltică este extrem de importantă, reprezintă o zonă decisivă pentru toate statele riverane acestea. Statele acestea au o tradiție veche în ceea ce privește abordarea acestui teritoriu și dorim așadar să oferim un program durabil. Mulțumesc, doamnă expune președintele. Acum, în numele Comisiei, Doamna Gegenkvin are cuvântul. Vă urăm bun venit în rândul nostru. Deocamdată nu am putut să prezidez o reuniune la care să participați dumneavoastră, așa că am onoarea. Sunteți, aveți cuvântul. Parliament, I wish to express my gratitude to the European Parliament and particularly to the rapporteur, Ms. Lina Eck, for... Mulțumesc! Vreau să Mulțumesc Parlamentului European pentru că susține această propunere privind participarea comunității la programul comun pentru Marea Baltică Bonus. Vreau să mulțumesc susținerii Comisiei Envi din Parlamentul European pentru acest uh, program. Opt din cele nouă state uh, riverane la Marea Baltică sunt membre în Uniunea Europeană și ne dăm seama de importanța acestei strategii, după cum a spus doamna Eck puțin mai devreme. Trebuie ca în regiunea Mării Baltice să se furnizeze o gamă largă de bunuri și servicii de care depindem cu toții. Știința joacă un rol foarte important în domeniul cercetării și dezvoltării. Totuși, lipsa de coordonare și de coerență subminează randamentul și performanța globală a acest, acesteia. Iată provocarea cu care ne confruntăm în regiunea Mării Baltice. E clar că niciun stat individual care ar acționa singur în această regiune nu ar putea să facă față problemelor de mediu atât de complexe. Este urgent să se dezvolte în acest sens o strategie integrată și complexă pentru această regiune care să, să permită sinergiile transfrontaliere, punerea în comun a resurselor și uh, creșterea mobilității transfrontaliere a cercetăților, cercetătorilor. Așa putem asigura un viitor regiunii Mării Baltice. Și toate acestea se pot face în cadrul strategiei de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică. Salut! Acordul instituțional la care s-a ajuns în ceea ce privește implementarea inițiativei bonus în 27 aprilie. Și cu acestea vreau să subliniez și regretul pentru lipsa de acord între statele membre pentru crearea unui model comun real, așa cum uh, se uh, prevedea în propunerea inițială a Comisiei. Fără o facilitate de finanțare, propunerile de cercetare bazate doar pe excelență, uh, excelența academică nu pot fi garantate. Astfel nu se permite realizarea deplină a beneficiilor, a plusvalorii și a câștigurilor de beneficii uh, prin colaborare transfrontalieră. Comisia Europeană vrea să sublinieze că implicațiile acestei decizii nu trebuie să fie considerate un precedent pentru propuneri viitoare. Statele membre trebuie să își ia angajamentul pentru o finanțare transfrontalieră reală și să colaboreze pentru o um, colaborare reală, după cum spuneam, în baza articolului 185 din tratat. Credem că programul bonus va reuși să optimizeze potențialul programelor de cercetare în regiunea Mării Baltice și să sporească capacitățile științifice ale acestei eh, regiuni, facilitând mobilitatea cercetătorilor la nivel transfrontalier și evitând duplicarea eforturilor de cercetare. Astfel se va asigura un viitor durabil Mării Baltice. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă comisar. În numele Comisiei Envi, are cuvântul un minut, doamna Rosbach. Tak, formand. Bonus 169 er vigtigt... Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm despre un proiect pilot, Bonus, foarte important. Este vorba despre colaborarea în ceea ce privește chestiunile de mediu în spațiul Mării Baltice. Acest program este sprijinit de toate statele riverane Mării Baltice. Acest program însă vizează și state non-europene care deversează deșeurile în Marea Baltică. Discutăm despre o mare poluată extrem de mult, cea, poate cea mai poluată din întreaga lume. Așadar, programul bonus are o sarcină foarte importantă de a trata toate problemele de mediu, de a le lista, tot, de a le lista în primul rând, pentru ca mai apoi să le cerceteze. Există uh, fabrici de papetărie, uh, în zonă um, care își deversează deșeurile acolo. Există de asemenea și instalații de gaz care își deversează deșeurile în Marea Baltică și iată um, de ce există multe probleme și de ce avem nevoie de programul bonus. Programul bonus însă nu trebuie să fie un program um, singular. Acesta trebuie să fie susținut de toate statele membre, uh, nu doar cu voință politică, ci și financiar. Mulțumesc, spune președintele. Ajungem la vorbitorii care iau cuvântul în numele grupului politic. Din partea PP-ului, un minut și jumătate, domnul Van Nistelrooy. Vreau de comisaris tegen Quinn, vreau Eck, raporteur. Eh, Mulțumesc, eh, domnule președinte, doamnă comisar. Cred că problemele specifice ale Mării Baltice necesită o abordare specifică și bine țintită. Cred că putem să uh, ne oprim aici, dar mai este de lucru, nu ne putem opri. Doamna comisar spunea că avem nevoie de un uh, temei comun pentru dezbatere, un fond comun, să punem um, toate resursele la un loc și apoi să ținem cont de criterii disciplinare, de criterii de excelentă și așa mai departe. După aceea am devenit mai pragmatici și ne-am spus că fiecare țară poate să își aleagă proiectele pentru universități. În sine, ă, nimic de zis. Ă, se poate acționa eficient și mai bine decât în trecut și astfel poate că se va da un ă, exemplu și se va folosi la fel strategia Europa 2020, adică plătesc, plătește Uniunea Europeană, plătesc statele, statele membre și apoi se realizează proiecte. De exemplu, aici proiectele de protecție a mediului. Și mai am două observații. În primul rând, consider că această uh, inițiativă la Marea Baltică poate să reprezinte un exemplu pentru alte regiuni macroeconomice, de exemplu regiunea Dunării. Și aș vrea să o întreb pe doamna comisar am putea oare să ne... Uh, vorbitorul este întrerupt de către președinte. Nu mai aveți timp. Urmează acum domnul Ghirec, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Propunerea privind uh, bunăstarea Mării Baltice este foarte importantă Însă avem nevoie de o planificare strategică. În lipsa acesteia nu mergem nicăieri. Este nevoie de un plan de acțiune mai amplu, un plan strategic care să ia în calcul nu numai nevoile Mării Baltice, ci și uh, uh, alte aspecte. Și aici mă refer la cercetare. Cercetarea nu este numai ce se petrece în laboratoare, ci uh, uh, este vorba de rezultatele acestei cercetări uh, care are loc nu numai în laboratoare, cum spuneam, ci și în alt gen de, de foruri. Toate aceste lucruri trebuie să se reflecte în raport. Mai sunt și alte elemente. În primul rând, faptul că potențialul de cercetare variază de la o țară la alta în zona Mării Baltice, inclusiv în ceea ce privește uh, dotările laboratoarelor de cercetare, care unele sunt lasă mult de dorit. Doi, În multe țări anumite cerințe din raport nu sunt numai uh, nerealiste, uh, incorrecte din punct de vedere juridic, ci și pot să aibă un impact asupra calității actului de cercetare. În sfârșit, uh, ar trebui să se facă state badavce doi realizații. O mai bună, o, să aibă loc o mai bună folosire a resurselor. În orice caz, um, resursele științifice trebuie să fie corelate cu investițiile posibile. Mulțumesc, domnule Gherec. Doamna Hasi, două minute. Suuri kiitos raportöörile Lena Ekille aivan. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnei raportor Eck, pentru o treabă excelentă. Programul de cercetare Bonus este un program pe care trebuie să-l susținem. Este o inițiativă bună uh, care derivă din strategia UE la Marea Baltică, care reprezintă un mare progres. În practică, Marea Baltică a devenit Mare Nostrum a Uniunii Europene cu șase ani în urmă, prin extinderea Uniunii Europene. Și cred că ne-a luat cam mult până când am înțeles acest lucru. După cum a spus doamna Eck, s-au făcut foarte multe cercetări în Marea Baltică, dar cercetarea nu a fost coordonată. Uh, nu s-a creat o bază de date care să ne permită să uh, creăm politici europene mai inteligente și mai utile. Eu sper că această cercetare comună ne va ajuta să aflăm două lucruri legate de ecologia Mării Baltice. Pentru că situația este gravă. Marea Baltică este una din cele mai poluate mări din lume uh, fundul mării este parțial mort în Marea Baltică. S-a spus că cel mai mare deșert din Uniunea Europeană se află tocmai pe fundul Mării Baltice. Sper că prin această cercetare vom înțelege mai bine că noi suntem principala cauză a problemelor Mării Baltice. Cea mai mare problemă este una pe care a descris-o și doamna raportor foarte clar și principala sursă este creșterea nivelului de azot și de fosfor în apă, care provin din eh, activitățile de agricultură desfășurate în regiunea Baltică. Sper că vom putea, prin cercetare, să aflăm mai multe despre aceste două probleme și să dezvoltăm practici agricole mai bune și mai inteligente în întreaga regiune și, de asemenea, în toate domeniile industriale legate de agricultură. Substanțele de fertilizare, îngrășămintele, ajung în mare și îi distrug resursele. Dragi colegi, nu trebuie să uităm că cercetarea nu poate să rezolve toate problemele. Trebuie să înțelegem și că e nevoie de schimbări reale pentru Marea Baltică și, în primul rând, în agricultură, dar și în politică. Sper că vom putea acum să salvăm această regiune și Marea Baltică să nu fie printre cele mai poluate din lume. Mulțumesc! Acum s-a încheiat seria de luări de cuvânt în numele grupurilor politice. Acum, în nume propriu, începe doamna Carvaliu, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor, vă felicit pentru programul bonus. Cu siguranță vor uh, fi îmbunătățite activitățile în ceea ce privește protecția mediului și administrarea resurselor marine din Marea Baltică. Discutăm așadar despre un model inovator care poate să fie extrem de important pentru celelalte uh, cooperări la nivel regional în ceea ce privește dezvoltarea și progresul. Așadar, regiunea uh, Baltică poate să fie un model pentru altele, de exemplu din sud-estul Europei, astfel încât și acolo să fie întreprinse măsuri concertate din partea Comisiei și Consiliului, astfel încât împreună să asigurăm o dezvoltare durabilă și să facem față provocărilor. Parlamentul European și Comisia doresc să profite de această posibilitate de a crea un program de colaborare comună pentru spațiul din sud-estul Europei în domenii precum uh, cercetarea marină, resurse energetice marine și dezvoltarea durabilă în uh, ceea ce vește axa Atlant, în ceea ce privește această regiune. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Începem acum

įgyvendinant baltijos jūros mokslinių tyrimų ir vystymo programos bonus šimtas šešiasdešimt devyni ceea ce privește cercetarea la Marea Baltică, am văzut foarte clar care este situația catastrofală de acolo, mai ales în uh, locurile în care sunt implementate proiecte mari de infrastructură energetică, nu doar de statele Uniunii Europene, ci și de terțe state genotoxicitatea din anumite zone a depășit nivelurile acceptabile cu de sute de ori. Prin urmare, bo- programul bonus deja și-a arătat care este uh, contribuția pe care și-o poate aduce îmbunătățirii situației din Marea Baltică. Va asigura o cercetare comprehensivă bazată pe obiective clare. Este important să implicăm cercetători și din alte state membre uh,

Domnul Sikierski are cuvântul. Szanowni Państwo, w pełni popieram otworzenie wspólnego. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Salut programul comun de cercetare pentru Marea Baltică, bonus 169. Sunt convins că acest program supranațional de cercetare care implică cooperare internațională va duce la o serie de acțiuni mult mai eficiente în regiunea Mării Baltice și va contribui la dezvoltarea durabilă a acesteia. Bonus 169 uh, include activitățile a opt țări. Mai este o țară și anume Rusia, care este riverană la Marea Baltică și poate că ar fi bine ca și cercetătorii ruși să contribuie la acest proiect. Acesta ar trebui să ofere anumite propuneri Uniunii Europene pentru dezvoltarea Mării Baltice și să indice dezvoltarea viitoarelor macroregiuni despre care am discutat cu două luni în urmă la Parlamentul European. E păcat că nu putem să discutăm deschis și să determinăm consecințele antrenate vorbitorul nu mai vorbește în microfon, din păcate. Domnul Boris are cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să subliniez faptul că cercetarea la Marea Baltică ar trebui percepută ca un element al politicii de coeziune în Uniunea Europeană. La urma urmei, noi ne concentrăm pe anumite aspecte orizontale, precum uh, zona din uh, bazinul Dunării, Marea Baltică, Marea Mediterană. Cred că toate acestea ar trebui interconectate pentru că există activități comerciale care sunt uh, Mm, foarte importante. Trebuie să ne axăm așadar pe Marea Baltică pentru a uh, combina TNT-urile între sud și nord. Astăzi uh, avem informații foarte importante pe marginea acestui subiect. Sper ca Marea Baltică să fie legată de Sud prin rețelele TNT și să se găsească numeroase soluții. Mulțumesc, spune președintele, are cuvântul doamna reprezentanta Comisiei. mulțumesc, mulțumesc uh, doamnei Eck și tuturor parlamentarilor care au venit la această oră târzie pentru a discuta această chestiune atât de importantă. importantă. E vorba de o inițiativă, sau mai multe inițiative, cinci, care au fost adoptate sub egida celui de-al șaptea program cadru. Este un progres deosebit pentru uh, Uniunea Europeană. Este clar că în regiunea Baltică avem nevoie de o abordare mai eficientă a problemelor de mediu cu ajutorul unor măsuri mai eficace și prin evitarea suprapunerilor. Există, pe lângă problemele politice clare în această regiune, și o serie de provocări, cum ar fi schimbarea climatică. Tot aici, tot aceste lucruri ne fac să ne spunem că trebuie să lucrăm împreună. Iar uh, inițiativele Comisiei au fost importante pentru a, realiza astfel de obiective. Este vorba, deci, de o cooperare mai eficientă, mai eficace și o mai bună folosire a programelor existente. Suntem foarte angajați pentru a realiza la Comisie și în Europeană o adevărată zonă de cercetare europeană. Este important acest lucru și pentru viitoarea dezvoltare economică a Uniunii Europene și pentru a asigura că Europa devine fruntaș în ceea ce privește cercetarea și știința în lume. Vă mulțumesc! Bun, închidem ședința cu intervenția doamnei Eck. Două minute, vă rog. Tack, herr talman. Bonus är egentligen ett pilot... Mulțumesc, domnule președinte. Bonus este un proiect pilot dezvoltat în temeiul articolului 145, după cum ați spus și dumneavoastră, 185, mă scuzați, și uh, pot să vă spun că nu e deloc ușor să pui la oaltă toate aceste mijloace de cercetare din diferitele state membre ale Uniunii Europene. Nu e ușor, e o mare provocare și e foarte complicat să se coordoneze diferitele tradiții în domeniul cercetării. Sunt 500 de cercetători din 8 țări și întreaga Uniune Europeană e cu ochii pe ei ca să vadă dacă programul va funcționa. Mai mult, trebuie să fim extrem de eficienți în acest demers, deci va trebui să știm că exigențele impuse cercetătorilor și statelor membre sunt enorme. Va trebui să se ia decizii politice uh, viguroase și să se dea dovadă de multă disciplină. Aceste, acest program de cercetare trebuie, bineînțeles, să fie evaluat și mai târziu. Astăzi trebuie împreună să ne asumăm această răspundere pentru a rezolva problemele Mării Baltice și trebuie să uh, facem din Marea Baltică un model pentru alte regiuni din Europa, de exemplu Marea Mediterană, de exemplu uh, punerea în comun în general a resurselor Uniunii Europene. Deci e vorba de un program model. Marea Baltică face parte din cultura noastră și din istoria noastră încă de la începutul erei glaciare. Ea ne duce cu gândul la vikingi, la mari călători și, de ce nu, la începutul războiului rece. Este răspunderea noastră să gestionăm acest patrimoniu. Mă gândesc la aceste provocări, la aceste probleme și vreau să vă mulțumesc tuturor. Munca nu s-a terminat și nu se va fi terminat nici măcar prin adoptarea acestui text. Acela, acest lucru va reprezenta doar începutul. Mulțumesc, doamnă Eck. Încheiem dezbaterea. Votul va avea loc mâine. Trecem uh, imediat la următorul punct și vă amintesc